Good morning, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Mă bucur să vă văd pe toți în această dimineață prezenți în sală și sper că ați avut uh, succes ieri cu transporturile. Am avut o călătorie interesantă. Am avut nevoie de 14 ore ca să ajung la Bruxelles datorită acestui haos uh, absolut incredibil în uh, domeniul zborurilor. Vă mulțumesc uh, în orice caz încă o dată pentru înțelegere și astăzi uh, ne începem o zi foarte încărcată cu voturile. Începem cu votul la raportul nostru al raportul domnului Scârlec, politica de coeziune și economia circulară. Nu știu dacă domnul raportor dorește să spună ceva înainte de vot. Da, foarte pe scurt, aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor alternativ pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim, putem trece direct la vot atunci. Începem cu amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 1. Pentru?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 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, e adoptat. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă. Trecem la... Da, îmi cer scuze, spune președinta, am greșit. Trecem, da, e caduc și deci mergem la amendamentul 32 pentru... 32 votăm acum. A doua parte. A, prima parte se corectează președinte. O luăm de la capăt. Amendamentul 32, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 33, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri, E adoptat. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, e adoptat. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, Dacă am adoptat, având în vedere că am adoptat uh, compromisul 42, Envi 12 e, de, e caduc. Deci trecem la compromisul 5. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm amendamentul 47, vot electronic, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Acum trecem la compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 51. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 61 cu un amendament oral. Se opune cineva acestui amendament oral? Nu. Atunci votăm amendamentul 61 cu acest amendament oral. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 79. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 84 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 103 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 104 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 105 pentru, împotrivă, abțineri, e adoptat. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 111 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 113 cu un amendament oral E cineva împotriva acestui amendament oral? Se pare că nu. Deci votăm acest amendament 113. Amendat oral, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 127 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 131 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. NV6 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. NV7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV8 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. NV9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV18 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. NV19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV20 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. NV22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum putem trece la votul final. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Raportul se adoptă. Felicitări, domnule Scârlec. Trebuie să mai spun că a mai avem un vot pentru votul raportorului, care și-a uitat astăzi cartela de vot acasă, dar oricum îl adăugăm. Se mai întâmplă, domnule Scârlec. Următorul vot este votul la avizul nostru rolul orașelor în cadrul instituțional al Uniunii. Știți că comisia competentă este comisia AFCO, iar domnul uh, Olbricht a pregătit uh, avizul din partea comisiei noastre la acest raport. Domnule Olbricht, nu știu dacă nu l-am văzut astăzi, deci putem trece direct la vot. Începem cu compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 8 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 16 pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins și el. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 49, pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Acum trecem la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 30 de voturi pentru, deci avizul este astfel adoptat. 30 plus 1, da, clar. This is our opinion and now we go to our... Trecem acum la următorul vot. Este vorba despre rezoluția pregătită în numele Comisiei Regii pe tema abordării nevoilor specifice ale zonelor rurale, montane și îndepărtate. Înainte de a trece la vot, dați-mi voie să vă spun că am decis să, să elaborăm această rezoluție pe 25 aprilie. Coordonatorii au fost de acord cu acest proiect de rezoluție, cu elaborarea acestui proiect de rezoluție. Textul va parvenit prin procedura scrisă în limba engleză și au fost depuse 42 de amendamente. Vreau să vă spun de asemenea care vor fi următorii pași. Coordonatorii vor uh, pregăti o întrebare cu solicitare de răspuns oral, în conformitate cu regula 129 din regulamentul de procedură. Această întrebare cu solicitare de răspuns oral va fi uh, depusă în numele Comisiei dacă grupurile politice vor fi de acord cu includerea acestei întrebări pe ordinea de zi, s-ar putea să purtăm o dezbatere pe tema aceasta în plenară, o dezbatere pe tema întrebării și a rezoluției. Aceasta este procedura și aceasta trebuia să fie, acestea trebuiau să fie informațiile pe care uh, trebuia să vi le aduc la cunoștință. Atât din partea mea, vreau bineînțeles să vă mulțumesc tuturor uh, pentru eforturile depuse pentru amendamente, pentru compromisuri și trecem la vot. Amendamentul 3 cu amendament oral. Să opune cineva amendamentului oral? Nu. Atunci votăm acest amendament pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4 cu amendament oral. Cineva se opune acestui amendament oral? Nu. Atunci votăm amendamentul 4 cu acest amendament oral. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Dați-mi voie să fac un amendament oral Asta deoarece cea de-a doua propoziție din compromis uh, a fost schimbată chiar aseară. Se spune acolo că în timp ce cetățenii din afara zonelor urbane ar trebui să fie asigurați că vor beneficia de uh, oportunități uh, similare ca și cei care trăiesc în zonele urbane, ei bine, acesta este textul de compromis. Dați-mi voie să adaug și eu ceva și amendamentele 10 și 11 sunt acoperite de acest amendament de compromis și de asemenea uh, considerentele E și G sunt acoperite de acest uh, compromis, deci ele vor deveni caduce dacă amendamentul este adoptat. Mulțumesc, chiar asta vreau să vă spun și eu, m-am consultat cu secretariatul. Acest compromis acoperă o serie de amendamente este vorba de 7, 10, 11 și 31. Aceste amendamente se referă la uh, considerentul G. Deci acest amendament de compromis 1 acoperă considerentele E și G, cum spunea domnul Van Miltenburg. Ei bine, cu acest amend, amendament oral și cu această clarificare, vreau să vă întreb Cine este în favoarea compromisului 1? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 8 acum, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este respins, dar haideți să verificăm vot electronic. Votul s-a deschis. The vote is closed. And it... Votul s-a închis, se adoptă. Domnule Scărlec? Da, se adoptă. Vă mulțumesc. Amendamentul 9 este caduc. Trecem la amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri. False, I'm sorry.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 se adoptă. Trecem acum la votul final. Vot electronic. Votul s-a deschis. The vote is closed. Votul s-a închis. Rezoluția a fost adoptată cu 31 de voturi pentru. Vă mulțumesc foarte mult! Iată, am ajuns la sfârșitul votării. And continuing with the And we continue now with the... Trecem acum la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Este vorba despre examinarea proiectului de raport May I ask the members who are leaving? Îi rog pe colegii care părăsesc sala să o facă în liniște. Okay, thank you very much. We can... Mulțumesc. Trecem așadar la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, examinarea proiectului de raport a domnului Pascal Arimon pe tema măsurilor spe specifice referitoare la Grecia în temeiul regulamentului 1839 din 2015. Îi rog pe consilierii grupurilor să înceteze parlamentările. Avem nevoie de liniște în sala noastră de ședință. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule Arimon, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Prezint, iată, pentru a doua oară, în două săptămâni, raportul meu, care Uh, între timp a fost uh, tradus. Este vorba despre un raport al Comisiei pentru Dezvoltare Regională pe tema uh, măsurilor specifice pentru Grecia în temeiul regulamentului 1839 din 2015. De la bun început aș vrea să, să vă spun că nu vom discuta aici motivele acestor măsuri specifice, nu vom discuta despre motivul pentru care Grecia a ajuns în această situație, ci raportul meu se referă doar la, măsu- la efectele măsurilor uh, noastre, uh, la efectele pozitive sau negative, la proiectele care au putut sau nu să fie finalizate ca urmare a acestor măsuri specifice. Prin urmare, nu voi uh, veni cu argumente pol- politice în favoarea sau împotriva acestor măsuri specifice în raportul uh, nostru. Eu nu consider că acesta este uh, locul în care aceste considera- uh, considerații politice ar trebui să fie făcute. Deci despre ce este vorba? În 2015 Comisia Europeană a recunoscut pe drept cuvânt că Grecia, din pricina situației în care se afla acest stat, Uh, era în uh, imposibilitatea uh, sau nu reușea să absoarbă fondurile din fondul de coeziune și din fondul de dezvoltare regională. Grecia nu era capabilă să acopere partea sa de cofinanțare. Și tocmai de aceea Comisia Europeană a propus două măsuri specifice menite a ajuta a, Grecia. Care erau măsurile acestea specifice? Pentru perioada de programare 2007-2013 s-a renunțat la o mare parte din cofinanțarea care trebuia să fie adusă de Grecia. Deci uh, asta ducea la o sporire a uh, lichidităților uh, cu un miliard de euro. Deci aceasta a fost prima măsură specifică. Și a mai urmat și o a doua, care viza perioada de programare 2014-2020. Ei bine, conform acestei uh, uh, măsuri de, uh, specifice, se creștea prefinanțarea cu un miliard de euro uh, uh, miliard care se adăuga uh, celui un miliard deja inclus în procedura normală. Am decis aceste măsuri uh, și noi, Parlamentul European, din două motive. Era nevoie de acești bani. În Grecia trebuia să finalizeze aceste proiecte și, prin urmare, am considerat că aceste două miliarde erau absolut necesare pentru viitorul Greciei. În regulament, se spune că până în decembrie 2016 Grecia era obligată să raporteze. Faptul că discutăm acest subiect uh, acum în 2018, nu în 2017, se datorează uh, faptului că Grecia nu s-a achitat de responsabilitatea care îi revenise, a venit cu raportarea abia în mai 2017, nu la finele lui 2016 și în ciuda mai multor întrebări, chiar o întrebare cu solicitare de răspuns uh, oral la Strasburg, Comisia ne-a oferit acest raport uh, Uh, cu datele corespondente abia în decembrie 2017. Aveam nevoie de acel raport din partea Greciei pentru a elabora acest raport pe care îl discutăm noi în, în momentul de față. Iată de ce purtăm această discuție în 2018. În raportul meu am făcut uh, o evaluare și putem concluziona că, într-adevăr, aceste măsuri uh, suplimentare au fost uh, utilizate de Grecia pentru a finaliza o serie de proiecte. Putem pune și cifre aici. În perioada aceasta, Grecia a lucrat cu o listă de proiecte uh, prioritare. Era vorba de 181 de proiecte prioritare. Era vorba aici despre 11,5 miliarde de euro și uh, pentru perioada de programare 2007-2013 vorbeam despre 45% dintre proiecte. 136 de proiecte au fost încheiate până în 2017. 74 dintre proiectele acestea proiect, uh, prioritare au fost transferate în uh, actuala perioadă uh, de programare și 21 de proiecte cu un volum de 1,2 miliarde de euro au fost abandonate. exemple de proiecte uh, prioritare finalizate în uh, perioada de programare 2007-2013, chit că ele uh, datau din perioada anterioară de uh, programare, deci câteva proiecte uh, finalizate ar fi o serie de proiecte care vizau autostrăzi, metroul din Salonic, um, și multe altele, proiecte care, iată, datorită acestor măsuri uh, specifice, asta am înțeles eu, deci uh, care, datorită acestor măsuri specifice, au putut să fie finalizate. Dacă Consiliul și Parlamentul nu ar fi consfințit aceste măsuri specifice, cu siguranță aceste proiecte nu ar fi putut să fie finalizate și care ar fi fost efectul acestor nefinalizări, uh, statul grec ar fi trebuit să financeze finalizarea acestor proiecte ceea ce n-ar fi putut să facă și, în plus, uh, statul grec ar fi trebuit să ramburseze prefinanțarea obținută din partea Uniunii Europene, ceea ce ar fi dus la acutizarea crizei. În noua uh, perioadă de programare avem 18 proiecte prioritare care, datorită prefinanțării deja încasate, au fost nu doar identificate, uh, ci și puse în, în operă și mai există vreo două cifre care sunt pozitive, aș zice eu. Uh, în primul și în primul rând, rata de absorpție pentru perioada de programare 2007-2013 este de 100%. Iată, banii care au fost puși la dispoziția Greciei au fost utilizați pentru finanțarea unor proiecte. De fapt, aceasta a fost una dintre cerințele uh, subliniate de către noi în raportul nostru. Uh, și o, ar mai fi un al doilea număr foarte, sau o a doua cifră foarte pozitivă, pe, și anume avem o rată de absorpție de 23,3% pentru perioada de programare 2014-2020. O a treia cifră care ar trebui de asemenea să fie menționată ar fi următoarea. Datorită perioadei de programare anterioare, datorită proiectelor finalizate, PIB-ul Greciei a fost cu 2% mai ridicat decât cel care ar fi fost înregistrat în cazul în care uh, finanțarea europeană nu ar fi fost garantată. Iată un lucru foarte important pentru dezvoltarea Greciei. Deci rata de absorpție și uh, PIB-ul sunt indicatori care mm, ne spun câte ceva despre cantitate și despre evoluțiile economice, dar e drept, indicatoarele, uh, indicatorii aceștia nu ne spun neapărat ceva despre calitatea proiectelor demarate. În orice caz, putem constata că banii au fost absorbiți, că o serie de proiecte nu au fost întrerupte sau nu au trebuit să fie întrerupte, competitivitatea Greciei, iată, s-a îmbunătățit, aș spune eu, s-au creat de asemenea locuri de muncă și condițiile de viață ale cetățenilor au fost de asemenea îmbunătățite și toate acestea datorită finanțării europene. Analizele viitoare ne vor arăta în ce măsură măsurile specifice au avut și un efect calitativ uh, Deocamdată nu avem astfel de analize. Am primit doar uh, o listă de, uh, de proiecte din partea statului grec, proiecte finalizate, nimic despre calitatea acestora, dar pe ansamblu putem spune uh, cât se poate de clar că a fost o decizie potrivită adoptarea acestor măsuri specifice în temeiul regulamentului. N-am ajutat doar Grecia prin aceste măsuri specifice, nu am investit bani doar în uh, proiecte care au o plus valoare pentru Grecia, dar și pentru Europa, ci ne-am asigurat prin adoptarea acestor măsuri uh, specifice că banii deja investiți în proiecte nu au fost risipiți din pricina lipsei de finalizare. Uh, și, de asemenea, ne-am asigurat că Grecia nu a fost obligată să ramburseze o serie de prefinanțări obținute uh, deja din partea Uniunii Europene. Această rambursare ar fi fost dezastroasă pentru Grecia. Dar, în orice caz, Parlamentul European trebuie să spună cât se poate declar că măsurile acestea uh, specifice sunt uh, excepționale, uh, Uh, rata de cofinanțare nu poate să fie una zero pe, pentru totdeauna. În orice caz, până în momentul de față am acționat, aș zice, potrivit. Deci, raportul meu spune cât se poate de clar că măsura aceasta a fost una inteligentă și una eficientă. Bineînțeles, sunt uh, la dispoziția dumneavoastră, aștept comentariile dumneavoastră și, bineînțeles, uh, toate amendamentele pe care le veți depune. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Arimo. Acum le dau cuvântul raportorilor din umbră. Începe domnul Cuțulino. Solo rapidamente două observațiuni. Uh, Mulțumesc foarte rapid. Două comentarii. Eu sunt de acord cu propunerile din acest document. Primul comentariu ar fi că am făcut foarte bine să alocăm aceste resurse și să utilizăm și posibilitatea de a depăși nivelul de cofinanțare, pentru că aceasta a avut efecte pozitive, atât din punctul de vedere al economiei în Grecia, cât și din punctul de vedere al proiectelor realizate. În plus, aceasta a făcut ca Grecia să fie statul care a utilizat cel mai mult uh, resursele comunitare pentru 2014-2018. Uh, Un alt comentariu. Trebuie să depășim dezbaterea ideologică legată de cofinanțare. Pentru că aceste dezbateri uh, sunt prea limitate. Vorbim despre noua perioadă de finanțare de programare și experiența din Grecia ne-a învățat un lucru destul de concret și anume cât de importantă este cofinanțarea în ceea ce privește capacitatea de cheltuieli și în ce măsură uneori această cofinanțare prelungește practic durata de realizare a programelor. Cred că trebuie să ne gândim la acest aspect care este poate unul dintre cele mai importante ale raportului și Comisia ar trebui să ne ofere mai multe precizii în acest sens, precum și statul membru respectiv. Pentru că în absența cofinanțării există o accelerare a proiectelor și o mai mare calitate a cheltuielilor făcute și atunci uh, care sunt uh, limitele sau problemele existente atunci când nu se face cofinanțare. Cheltuielile sunt făcute mai rapid, mai eficiente. Deci să încercăm să depășim această dezbatere ideologică pentru a analiza în detaliu care au fost rezultatele concrete ale acestei alegeri, ale acestui caz special pe care l-am analizat și care ne arată într-o oarecare măsură uh, o posibilitatea la care ne putem gândi pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum în numele grupului ECR, domnul Koslovski, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă, doamnelor și domnilor, bineînțeles, și eu sunt de acord cu antevorbitorii mei în ceea ce privește criza din Grecia. Situația de acolo a cerut măsuri speciale și a, am avut dreptate atunci când am adoptat regulamentul european și am reacționat așa cum am făcut-o, în primul rând pentru că era o situație dificilă pentru Grecia, dar și pentru regiune și pentru întreaga UE. Iată de ce reacția noastră a fost atât de importantă. Totuși, aș dori să menționez aici că n-ar trebui să considerăm această uh, reacție uh, ca ar trebui să o considerăm ca una extraordinară, pentru că nu putem uh, transforma aceasta într-o regulă, ceea ce nu înseamnă, bineînțeles, că nu era justificat pentru situația Greciei, așa cum spuneam și la început. Ceea ce ne dovedește că aveam dreptate în alocarea acelor fonduri este faptul că fondurile respective au ajutat la redresarea economică în Grecia și ne-a ajutat să punem capăt crizei prin care Grecia trecea. Pe de altă parte, vreau să menționez că sunt absolut de acord cu raportorul. Ar trebui să Deplorăm faptul că nu avem o um, evaluare calitativă din punctul de vedere al competitivității și a altor aspecte pentru fondurile care au fost alocate în Grecia. Ar trebui să avem informații detaliate pentru a vedea care a fost impactul acestui ajutor oferit și sunt convins că până la urmă vom avea o astfel de evaluare calitativă dacă facem presiuni asupra autorităților. Mulțumesc. Domnul Papadimulis, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Raportorul nostru, domnul Arimont, a făcut uh, un document bun, o muncă pozitivă pe care o apreciez ca atare și eu și grupul meu și voi încerca uh, și vom încerca împreună să prezentăm amendamente în mod constructiv. Raportul pe care îl dezbatem astăzi ne demonstrează două lucruri. În primul rând, uh, faptul că doamna Mihailova am făcut bine atunci când, prin raportul dumneavoastră, am cerut în plenară să se adopte regulamentul respectiv. Am avut o majoritate largă pentru această propunere și rezultatele ne arată că până la urmă Grecia a reușit să iasă din impas și în calitate de în grec pot să spun că sunt mulțumit pentru că s-a luat o decizie bună la Parlamentul European, care a adoptat regulamentul aproape cu unanimitate și autoritățile elene au reușit în felul acesta să ajungă la rezultatele pe care ni le-a prezentat domnul Arimo și pe care ni le prezentase deja uh, comisia la sfârșitul lunii decembrie anul trecut, ceea ce ne arată că s-au realizat multe lucruri pe de altă parte, capacitatea de, de programare și de gestiune a fondurilor comunitare s-a îmbunătățit. Și aș mai sublinia un aspect aici, pe care l-a menționat și domnul Arimon, Grecia este acum în fruntea listei statelor membre ale Uniunii în ceea ce privește capacitatea de absorție și domnul Coțolino a precizat acest lucru. Faptul că toate grupurile politice constată aceste rezultate și cifre este un semnal pozitiv nu doar pentru Grecia, ci pentru politicile de coeziune mai pe larg și pentru obiectivele pe care le avem noi la Comisia Regii pentru că e vorba de fonduri care nu sunt bani aruncați pe fereastră, ci din potrivă. Toate aceste uh, fonduri, așa cum arăta și raportorul, ne-au ajutat să nu pierdem mai mulți bani, pentru că altfel am fi irosit banii contribuabililor europeni cu lucrări începute, dar terminate doar pe jumătate. Deci, lucrări inutile care n-ar fi avut un efect pozitiv din punctul de vedere al productivității sau uh, al competitivității în UE, din punctul de vedere al creierii de locuri de muncă sau a creșterii investițiilor și a PIB-ului. Ne aflăm acum într-o perioadă în care în Grecia începe o nouă perioadă de avânt economic și pe 20 august uh, Grecia va ieși din acest program de asistență economică, iar raportul pe care îl dezbatem astăzi este un raport despre o poveste de succes, atât pentru țara mea, cât și pentru Parlamentul European și pentru Comisia Europeană, care a introdus această modificare la regulament. Bineînțeles, ca o dispoziție excepțională, care nu se poate transforma într-o regulă, sunt absolut de acord. Însă aceasta ne permite să tragem și o concluzie din punctul de vedere al gestiunii și nu mă refer aici doar la aspectele ideologice. Eu, în calitate de uh, inginer, m-am ocupat de mai multe proiecte care au fost cofinanțate. În 2015, de exemplu, uh, au existat foarte multe lucrări neterminate care erau puse în pericol și care făceau ca banii investiți până atunci să fi fost irosiți pur și simplu. La momentul acela, toate acestea se datorau unei proaste programări Avem, aveam 100 de lucrări care trebuiau uh, realizate și acum am ajuns la 180, lucru care ar fi fost imposibil fără această modificare a regulamentului. Deci, iată, creditele trebuie utilizate bine, dând și mai multe responsabilități autorităților regionale, naționale și comunitare. Aceasta este concluzia principală. Și în încheiere aș face o propunere. Raportul pe care îl dezbatem astăzi ia uh, notă de aceste rezultate pozitive, care sunt rezultatul cooperării între Parlament, Comisie și autoritățile elene și de aceea aș propune ca ministrul competent din uh, uh guvernul elen să fie invitat în luna iulie am putea organiza o ședință a comisiei noastre în cadrul căreia să dezbatem toate aceste acțiuni uh, pentru a vorbi practic despre bune practici pe care le-am implementat. Și asta pentru că la ora actuală există o adevărată dezbatere prin care spunem că nu putem uh, uh, reduce fondurile cofinanțării în viitorul uh, CFM. Și această dezbatere, practic, ne dă și mai multe argumente în sensul faptului că politica de coeziune poate fi și mai eficientă crescând creditele. Mulțumesc! Mulțumesc! Probabil că vom avea ocazia să discutăm pe viitor și oportunitatea să invităm mai mulți miniștri din statele membre pentru a participa la o întâlnire a comisiei noastre, a Comisiei Regii. Am dezbătut deja această chestiune uh, chiar luna aceasta, un pic mai devreme. Continuăm cu raportorii din umbră. Doamna Renke nu este aici. Se pare că nu e nimeni care să reprezinte. Domnul Damato, vă rog. Doamna Damato, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportul domnului Arimon analizează consecințele unor măsuri adoptate în 2015. E vorba de trei măsuri mai precis, uh, combinarea cofinanțării la 100%, um, alocările uh, din timp și suplimentarea programelor operaționale. Sunt absolut de acord cu domnul Arimon, care spune că ar trebui să se facă și o evaluare, nu doar din punctul de vedere al capacității de absorție, ci și din punctul de vedere al impactului calitativ. Și mă gândesc aici la mediu și la statutul social al acestor proiecte. Am să repet un lucru pe care l-am spus deja în luna aprilie. Situația din Grecia este una excepțională, lucru care nu s-a schimbat între timp. S-au impus măsuri foarte dure, cu un cost economic, social și de sănătate foarte ridicat, care era absolut uh, necesar pentru a urma măsurile impuse de Troică. Bineînțeles, banii contribuabililor trebuie cheltuiți uh, în mod înțelept, să se evite irosirea lor, însă Măsurile pe care le-am adoptat sunt utile, așa cum a demonstrat acest raport. În Grecia, societatea este în continuare foarte îngrijorată. De aceea vreau să lansez aici un apel comisiei, care cred că este prezentă și care probabil că va interveni un pic mai târziu. Aș dori să uh, ne dea mai multe detalii și aș dori să se vorbească despre pachetul noului regulament. Cu toții suntem de acord să susținem politica de coeziune pentru că este singura politică de distribuție de fonduri și ar trebui uh, să ținem cont de aceste rezultate pentru că pe lângă PIB-ul care a fost menționat mai există și alți indicatori cum ar fi de exemplu șomajul în rândul tinerilor. Grecia, așa cum se întâmplă și în sudul Italiei, a trebuit să plătească un preț foarte ridicat în urma crizei economice și aceasta și datorată uh, generozității, solidarității mare pe care a arătat-o față de problema migrației. De aceea mi-aș dori ca Comisia atunci când va veni vorba de următorul cadru financiar, să nu facă doar declarații de principiu, să ne vorbească și de fapte reale. Mulțumesc! Mulțumesc! Au intervenit raportorii din umbră. Acum am să dau cuvântul domnului Spirachi. Doamna Spirachi, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc colegului Arimo pentru raportul său. Pot să vă confirm că, iată, după un lung drum am ajuns la un rezultat pozitiv. Ar fi de dorit acum ca a, uh, raportul să fi venit la momentul în care puteam lansa un semnal pozitiv. Aș vrea să a, uh, Mă refer acum și la câteva detalii, pentru că, bineînțeles, diavolul e în detalii și pe marginea lor voi prezenta și amendamente. Se vorbește în raport de condițiile sau contextul în care s-a acordat această excepție la regulament pentru a crește finanțarea pentru uh, perioada de finanțare actuală, pentru politică de coeziune și o creștere a fondurilor uh, până la 100% pentru această perioadă 2007-2013. Este absolut necesar să avem un cadru care să ne permită acordarea unor astfel de excepții. Pentru că am uh, uh, oferit Greciei uh, fondurile necesare pentru a depăși criza, deci într-un moment foarte util, însă criza nu s-a terminat și comisia noastră care uh, cunoaște foarte bine situația, știe foarte bine care sunt datele concrete. Grecia a ajuns uh, la un nivel de 66% din PIB uh, datorii la nivel statal. Acestea sunt uh, cifrele Eurostat din noiembrie 2017. De asemenea, cifrele referitoare la șomaj sunt destul de îngrijorătoare. Iată date care trebuie să rămână uh, în uh, memoria colectivă a Parlamentului atunci când e vorba de acordarea unor astfel de excepții. Un al doilea element, avem nevoie de indicatori calitativi, este un lucru absolut esențial pentru noi toți. Însă, din punctul meu de vedere, n-are niciun sens să, să cerem Greciei să prezinte astfel de indicatori, pentru că uh, singura Este singura care uh, poate să o facă și uh, trebuie să vedem care sunt rezultatele unei astfel de excepții. Până la urmă, regulile și contextul este același pentru toate statele membre și nu trebuie să cerem Grecii să facă mai mult decât alții. Un al treilea comentariu, din punctul de vedere al eficacității eu m-aș întoarce la concluziile acelui grup de lucru, acelui task force pentru Grecia. În concluzii se arăta că pentru a ajuta mai bine Grecia trebuie să insistăm pe criteriile de eficacitate. Din punctul meu de vedere, cred că trebuie să dăm dovadă de solidaritate europeană și acest lucru s-a făcut uh, față de, față de țara mea în octombrie 2015. Cu toții am cerut atunci să se facă o modificare a regulamentului, însă acum trebuie să dăm dovadă de prudență în felul în care comunicăm rezultatele față de opinia publică, pentru că raportul acesta este o expresie a solidarității, însă nu e vorba aici doar de o înlăturare a stereotipurilor, atât din punctul de vedere al formei cât și al fondului, trebuie să insistăm și pe eforturile făcute de populația Elena și să explicăm faptul că ajutorul nu a fost o uh, recompensă, ci într-un fel un avans. Domnul Papadakis. Mulțumesc foarte mult. În uh, raportul Arimo se recunoaște faptul că aceste fonduri au fost uh, eliberate în 2015 în urma deciziei acestui grup uh, de lucru. De fapt, uh, cum s-a procedat? Deci uh, au fost folosite toate instrumentele pe care le aveam la dispoziție, dar adesea uităm să spunem care au fost uh, consecințele asupra lucrătorilor, asupra cetățenilor și asupra IMM-urilor. Noi toți vorbim de uh, proiecte de amploare, dar aș dori să vă, vor, vă vorbesc despre ce se întâmplă în uh, Grecia în momentul de față, în nordul țării, în regiunea Cavala. Uh, au loc uh, foarte multe mitinguri de protest în prezent uh, pentru că de anul trecut uh, au fost uh, instalate 23 uh, de stații de uh, încasare de taxă de autostrăzi uh, uh pe o autostradă. Uh, autostradă care a fost construită cu banii grecilor și iată, astăzi trebuie să plătească taxe, taxe tot mai exorbitante, iar oamenii sunt nemulțumiți. Și protestează pentru că, ca să evite aceste taxe de autostradă, oamenii trebuie să treacă prin orașul Cavala, uh, ceea ce, bineînțeles, că creează probleme de trafic și de poluare. Iată care sunt uh, rezultatele acestei politici împotriva oamenilor. S-au construit uh, toate aceste autostrăzi în folosul și în beneficiul marilor companii, însă oamenii nu pot pur și simplu să plătească taxele și deci iau drumuri naționale. Să nu uităm însă că totuși ei sunt cei care au plătit pentru construirea acestor evaluări. Iată care este este evaluarea calitativă pe care ar trebui să o facem. Iată în ce direcție merg toate aceste proiecte de anvergură uh, din uh, ultimii ani. Iar în ceea ce privește capacitatea de absorpție, s-a spus că s-a, uh, obținut recorduri, e adevărat, din punct de vedere financiar, dar să nu uităm că în raport vorbe, vorbim despre 63% uh, din uh, lucrători, uh, care au, de, de, din sume care vizează uh, subvenții pentru întreprinderi și așa mai departe, iar restul merg în, au, sau au, au ajuns în lucrările de infrastructură prin subvenții pentru a îmbunătăți, de exemplu, condițiile uh, pe piața muncii și uh, a înlesni accesul companiilor. Deci, până la urmă, concluzia este că banii ajung uh, și îngrașă buzunarele marilor companii. E o bogăție, e adevărat, dar care ar trebui să aparțină lucrătorilor, pentru că ei au creat această bogăție și ar trebui să beneficieze de pe urma ei pentru că uh, Uniunea și guvernele nu fac decât să susțină marile companii. Președinte, nu știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul din partea Comisiei Regii. Văd că nu, atunci dau cuvântul reprezentantului uh, Comisiei Europene, domnul Neșler, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, stimate mm, domnule raportor și uh, stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a participa la acest schimb. Dacă ne uităm la anul 2015, în al doilea semestru, Uh, când uh, statul elen, dar și băncile elene uh, aveau probleme foarte grave de lichiditate, a devenit limpede pentru comisie, dar mai ales pentru noi care ne ocupăm de executarea fondurilor structurale, că riscăm ca procesul să se blocheze pur și simplu. Și ne-am dat seama că am fi putut uh, avea un uh, impact uh, negativ, respectiv să agravăm criza care deja era în toi și deci am ajuns la concluzia că e nevoie de o reacție rapidă, simplă, dar și îndrăzneață ca să generăm fonduri financiare care să fie aplicate cât mai repede și e vorba de cele trei măsuri care au fost Uh, sugerate prin amendamentul regulamentului CPR. Cofinanțarea Greciei a fost suspendată, din partea Greciei a fost suspendată, sigur, pe o perioadă uh, determinată, apoi 95% pentru pe, plățile interimare și apoi și mai important, plăți uh, în proporție de 7% pentru noua perioadă 2014-2020. Aș mai adăuga ceva, un aspect foarte important, o clauză de salvgardare, respectiv obligația pentru statul elen să orienteze toate fondurile uh, într-un cont limitat doar pentru plățile pentru beneficiari. Deci să ne asigurăm că plățile respective ajung până la urmă uh, cei care, uh, la cei care uh, implementează proiectele respective. Și astfel am ajuns ca în perioada 2007-2013 să eliberăm un miliard de euro prin mecanismul de cofinanțare, iar pentru perioada 2020 până în 2020 să ne asigurăm că programul uh, pentru noua perioadă, uh, programele pot uh, fi lansate cât mai repede cu putință. Acum, în ceea ce privește evaluarea efectuată de către statul elen, dar și raportul de implementare finală pe care l-am uh, primit din partea Greciei. În, din ambele uh, puncte de vedere, putem spune că măsurile au fost încununate de succes pentru programele 2013. Am avut lichidități imediate în 2015 și sporul suplimentar a permis un transfer de 1 miliard în 2015 și 2016. Prin acești uh, bani uh, suplimentari, Grecia a fost primul stat membru care a ajuns la 100% absorție a fondurilor disponibile pentru perioada 2007-2013. Dacă facem o comparație cu media uh, europeană, Uh, ne dăm seama că Grecia stă bine pentru că media este de 96%. Grecia a făcut plăți mult mai rapide decât orice alt stat uh, vebru. Acum suntem la finalele procesului. Constatăm că lucrurile evoluează pozitiv și avem uh, și date recente care uh, confirmă faptul că nu vom avea nicio pierdere de fonduri uh, pentru Grecia. Acum, în ceea ce privește proiectele uh, nefinalizate, numărul lor a scăzut foarte mult. Dacă facem o comparație cu perioada 2000-2006, am avut 900 de proiecte care nu au fost finalizate, iar în momentul de față, deci pentru perioada 2007-2013, avem doar 79 de proiecte care uh, nu au fost încă finalizate și care probabil că vor fi Uh, finalizate uh, cu ajutorul fondurilor naționale. Fără uh, intervenția noastră, acest uh, număr al proiectelor nefinalizate ar fi fost mult mai mare și probabil că Grecia nu ar fi reușit să asigure finanțarea pentru finalizarea acestor uh, proiecte. De asemenea, Grecia a reușit să finalizeze alte proiecte importante, iar domnul Arimot a menționat proiectele care sunt poate cele mai uh, cunoscute, uh, proiectul privind autostrăzile, a fost într-adevăr un adevărat succes. S-au reluat lucrările la autostrăzi, iar în perioada 2000 uh, în anul 2017, toate cele cinci proiecte au fost finalizate și autostrăzile respective au fost inaugurate. Grație uh, acelor 7% de prefinanțare 2007-2013, rata de absorpție pentru Grecia în perioada actuală a ajuns la mai bine de 25%. Dacă facem o comparație cu media europeană, care este de 14%, încă o dată Grecia stă bine. Dacă excludem cei 7% din această plată suplimentară uh, preliminară, Grecia chiar și așa uh, se situează mai bine față de media europeană. Aș mai spune ceva. Grecia a fost obligată să justifice felul în care a fost, uh, uh, au fost cheltuiți cei 7% din cofinanțare suplimentară prin verificările de plăți interimare care au fost finalizate cu succes, ceea ce înseamnă că în prezent Grecia s-a reîntors la faza de implementare a fondurilor structurale și este uh, unul dintre fruntașii la nivel european. Doamnelor și domnilor, aș mai dori să mai spun și câteva cuvinte, pentru că uh, mulți uh, eurodeputați au referit la problema competitivității Greciei. Situația actuală Uh, nu prevede evaluarea măsurilor pe termen lung. A trebuit să evaluăm aceste măsuri în contextul în care au fost lansate, iar concluzia noastră a fost, da, într-adevăr, au fost încununate de succes. Însă se mai pune și problema competitivității. Sigur că uh, trebuie aici să abordăm lucrurile din perspectivă pe termen lung și deci va trebui să ținem cont și de reformele structurale care Uh, sunt în curs uh, în prezent în uh, Grecia și care sigur că vor trebui să facă obiectul evaluării ulterior. Însă, din datele care, pe care le avem deja la dispoziție, de la Banca Mondială, de exemplu, dar și de la Fondul Economic Mondial, putem trage concluzia că Grecia a cres, și-a crescut competitivitatea față de situația din uh, urmă cu 5 ani, de exemplu. Deci putem spune că este o concluzie pe ansamblu pozitivă și aș dori să vă mai, vă mai asigur că contribuția fondurilor structurale la relansarea economiei uh, elene este evaluată constant și în contextul memorandumului de înțelegere pe care îl avem cu Grecia. Aș dori încă o dată să-i mulțumesc domnului raportor, domnului Arimo, pentru acest raport foarte bun și pentru schimbul foarte deschis pe care l-a avut cu serviciile noastre și cu cabinetul doamnei comisar Crețu. Vă mulțumim! Mulțumim și noi. Domnul Arimo acum pentru concluzie. Nu o să mai spun prea mult, este foarte clar, s-au spus uh, lucruri foarte clare. Mă bucur și eu că am putut coopera foarte bine uh, cu colegii pentru acest raport, pentru a, a-l îmbunătăți. Calendarul este foarte strâns Trebuie să ne mișcăm repede pentru a depune amendamentelor. Aș dori să mulțumesc și comisiei pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o recent. Până la urmă, cel puțin așa sper eu, sper eu uh, va fi un raport care va sublinia faptul că politica regională, chiar și în vremuri de uh, restriște, este instrumentul cel mai potrivit pentru a ajuta statele Și așa cum spunea colegul din uh, Grecia, uh, aceste măsuri uh, pot fi folosite pentru a face reclamă politicii regionale. Deci, cred că ar trebui să nu ratăm această șansă nici cu acest raport. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Aș dori să mai menționez că termenul pentru amendamente este 17 mai, până la ora 18, deci mai avem doar câteva zile la dispoziție, însă sper ca după reacțiile pozitive uh, la raport, sper ca amendamentele să nu fie foarte numeroase. Dar, în orice caz, poziția comisiei noastre e că, într-adevăr, e un raport uh, bun. Deci, termenul pentru amendamente 17 mai, ora 6 seara și dacă Eh, de, vom putea raport, eh, vota raportul eh, la reuniunea din iunie. E foarte important dacă dorim să transmitem acest mesaj pozitiv. După aceste măsuri pozitive adoptate cu sprijinul Comisiei. Mulțumim pentru această dezbatere și acum putem, putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. E o prezentare a unui studiu realizat de Comitetul STOA referitor la noile tehnologii și politica regională către viitorul cadru al politicii de coeziune. Uh, deci, încă o dată, este vorba de un studiu efectuat de STOA. A fost organizat și un uh, seminar la finele căruia am avut un raport care a fost uh, prezentat la întâlnirea STOA din 8 februarie, iar comisia noastră, iată, are acum uh, ocazia să asculte prezentarea acestui raport, un raport uh, foarte interesant pentru activitatea noastră. Îmi revine acum plăcerea să dau cuvântul uh, profesorului uh, Ian Anerstat. Uh, bun venit la Comisia Regii. Aveți cuvântul pentru prezentarea raportului. Vă mulțumesc uh, și eu doamnă președinte, și aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru invitație. Am 15 minute la dispoziție ca să vă conving că raportul, un raport de 69 de pagini merită să fie citit sau măcar uh, răsfoit. Aveți uh, un uh, rezumat de 4 pagini care conține 10 concluzii Uh, cu privire la acest uh, titlu, noile tehnologii și politica regională către viitorul cadru al politicii de coeziune. Așa cum spuneați, doamna președinte, a fost organizat în luna octombrie anul trecut un seminar um, am uh, l-am, l-am examinat cu mare atenție, nu numai pentru a sintetiza concluziile sale, ci și să vedem care sunt opțiunile uh, Uh, politicii uh, de coeziune pentru politica regională, nu numai în ceea ce privește noile tehnologii, ci și pentru a veni cu noi perspective de inovare pentru aspectele pe care le-am discutat uh, ieri și astăzi la Comisia Regii. M-am bucurat ieri să particip la dezbatere deci proiectul sau seminarul și raportul aprofundat pe care îl avem la dispoziție viza faptul că infrastructura digitală și TIC sunt foarte importante pentru a uh, spori politica regională și politica de coeziune în Uniunea Europeană. Um, trebuie să promovăm uh, transferul uh, dinspre tehnologie în piața muncii, deci trebuie să încurajăm uh, proiectele și laboratoarele de cercetare. În lunile viitoare veți continua să discutați uh, CFM-ul uh, și din perspectiva inovării participanți de la Comisia dumneavoastră, de la Comisia Europeană și din partea regiunilor, a statelor membre, a organizațiilor și-au adus contribuția la acest, la acest seminar. Dar acestea au fost uh, limitările activității noastre. Deci, deci, încă o dată avem acest raport de 69 de pagini, uh, care este și deschis uh, comentariilor. Deci, următoarele două săptămâni voi aștepta reacțiile dumneavoastră în legătură cu ce le voi spune, ce, cele pe care le voi spune astăzi, dar și care figurează în raport. Care este punctul de plecare? Uh, e dezbaterea de ieri și de astăzi de la Comisie. Există o diversitate tot mai mare între regiunile europene, există părți bune, progrese foarte importante, dar trebuie să recunoaștem că unele regiuni uh, nu uh, avansează atât de repede pe cât ne dorim noi și altele chiar au rămas în urmă. În raport spunem că fiecare regiune are o specificitate. Ieri s-a spus că nu avem un, o măsură de tip panaceu sau de calapod, nu avem o soluție aplicabilă tuturor regiunilor. Deci, Trebuie să existe o mare flexibilitate. Este una dintre concluziile cele mai importante ale acestui raport. Trebuie să identificăm uh, flexibilitatea necesară, procedurile de tip uh, fast track, uh, pentru ca fiecare regiune să poată să folosească regiunile, fondurile pe care le primește din partea Uniunii Europene ca asistență tehnică. În ce privește tehnologia, sigur că noțiunea cheie este cum sporește productivitatea și duce la inovare care să genereze Uh, creștere. Uniunea Europeană este un pionier. Suntem cei mai buni în domeniul TIC. 60, deci în urmă cu 60 în anii 60-70, uh, specialiștii germani au creat primul computer și au uh, fost la originea acestei gândiri digitale pe care o avem astăzi. Dar nu cred că am reușit să capitalizăm toate aceste descoperiri. Americanii au făcut acest lucru și probabil în curând și specialiștii uh, IT-știi indieni și chinezi vor face acest lucru. Noi am fost la originea acestor uh, uh, invenții tehnice, dar nu suntem foarte buni la transferul de tehnologie și vedem acest lucru și la nivel de regiuni. Să vedem unde se situează uh, plus valoarea europeană putem să ne uh, sporim uh, capacitățile tehnologice pentru ca ele să ajungă la fiecare regiune care are nevoie de ele. Din perspectiva mea, uh, chestiunea cea mai importantă îl reprezintă transferul de tehnologie. Iată care sunt concluziile cele mai importante. Excelența în inovare. Uh, sigur, să vedem cum putem să aplicăm inovarea, mai ales în domeniul științei. Apoi, să folosim această noțiune minunată de specializate inteligentă. Dar să trecem de la axarea pe resurse la um, axarea pe impact. Este o chestiune foarte importantă. E un exercițiu foarte bun uh, care se duce în multe regiuni și care duce la noi uh, uh, cooperări uh, cu mediul de afaceri, cu companiile și așa mai departe. Trebuie să ne axăm pe rezultate. Nu trebuie, eu nu spun că fiecare regiune trebuie să fie trasă la răspundere, dar spun că trebuie să avem indici economici în fiecare regiune pentru ca să promovăm și mai mult specializarea inteligentă. Apoi trebuie să implicăm mai mult autoritățile regionale. Dacă ne uităm la propunerea bugetară a Comisiei, cred că ar trebui să vedem cum putem să uh, implicăm autoritățile regionale ca ele să participe mai, mai activ în acest domeniu. Uh, din cele 15 minute care mi-au fost alocate, vă rog să rețineți această uh, concluzie. Poziționarea dinamică e un concept de care ne ocupăm acum. Să vedem cum putem să avem proceduri mai rapide, mai proactive Uh, pentru regiuni. Să avem investiții în funcție de uh, obiective. Dacă avem, de exemplu, un obiectiv, un obiectiv socioeconomic pentru o regiune sau un obiectiv uh, mai ambițios pentru o regiune, este mai ușor să mobilizeze sectorul privat, dar și sectorul public, mediul academic și așa mai departe, dacă avem investiții orientate pe domenii am, ajunge la o, am putea ajunge la o nouă uh, construire a pieței. De exemplu, în domeniul uh, instrumentelor medicale uh, există parteneriate public-privat care folosesc nu numai noile tehnologii, ci toate noile descoperiri. Și astfel putem fi, deveni mai competitivi pe piețele mondiale. Dacă ne uităm la politica regională, ea nu este conectată la lanțul valoric mondial nici măcar european. Să ne uităm, de exemplu, la regiuni de succes. Slovacia, uh, care este foarte implicată în, revoluția, în industria producătoare de automobile din Germania. S-au uh, înregistrat progrese economice, dar nu numai în acest domeniu, ci și în alte domenii. Deci să punem lucrurile în context. E o dimensiune nouă, foarte importantă pentru politica regională. Apoi, economia platformelor digitale e foarte importantă. În contextul uh, dezbaterii tehnologice de astăzi, dacă facem o comparație în urmă cu 10 ani, felul în care piețele și tehnologia este folosită este o adevărată revoluție la nivel uh, de uh, model, model de afaceri regional, local. Nu cred că ne dăm seama ce se întâmplă în ce privește platformele digitale. Din fericire, noi suntem buni în acest domeniu, dar americanii ne-au depășit, chiar și în Europa. Chiar în regiunile noastre, în uh, regiunile noastre din Europa, în țara mea, în Danemarca, dar și în alte țări am putut constata acest lucru. Dacă nu uh, ne folosim, uh, dacă nu combinăm cunoștințele legate de piață și tehnologice de astăzi, pierdem teren. Uitați-vă la ce au făcut americanii Uh, care ne invadează pur și simplu. Și, în fine, trebuie să vedem uh, cum uh, funcționează intermediarii. Sper ca aceste titluri să fi sintetizat raportul. Dacă vă uitați la cele patru pagini pe care vi le-am trimis, veți identifica și aceste titluri. Și aș dori să mai spun încă câteva lucruri. Această economică, economia platformelor digitale pe care am menționat-o este foarte important ca regiunile să realizeze care sunt uh, oportunitățile uh, interconectării, chiar pe piețe foarte mici. Dacă se face o legătură, o regiune dintr-o o regiune îndepărtată poate să devină un, uh, un producător care să ajungă la, cu, cu, cu produsele sale în lume, în lumea largă. Uh, digitalizare este foarte importantă. Comisia Europeană este foarte activă în acest domeniu. Avem hub-urile digitale, care sunt o adevărată poveste de succes, care s-ar putea să fie continuată. Aceste hub-uri ar putea să fie mai bine conectate, să coopereze mai bine cu sectorul privat și așa mai departe. Parcurile științifice, dar nu numai ele, ci și alte organizații intermediare, Uh, care um, se ocupă de aceste zone de inovare sunt foarte importante. Nu trebuie să subestimăm opțiunile pe care le oferă în orice regiune mică sau uh, mare, uh, avansată tehnologic sau mai puțin avansată. Avem o organizație minunată, există organizații regionale, naționale, care cooperează foarte bine cu așa numiți business angels, cu cei care doresc să investească în aceste Uh, în aceste opțiuni și nu trebuie să le ratăm. Aș dori să vă fac o ofertă uh, care constă în poziționarea dinamică. Am discutat uh, cu o parte dintre dumneavoastră, dar și cu colegii de la comisie. Cu toții am ajuns la concluzia că avem nevoie de politici directe, verticale. Trebuie să Uh, să, să gestionăm mai bine procedurile de tip fast track și de mai multe ori mi s-a spus că aceste acțiuni rapide sunt necesare pentru a, uh, acoperi lacunele între uh, acordurile bugetare care sunt de obicei îndelungate și acțiuni mai rapide, mai proactive. Apoi trebuie să asociem uh, sectorul privat, uh, să folosim aceste activități uh, fast track care sunt folosite pentru sectorul privat și să le aducem și în domeniul public. O abordare proactivă de politici este necesară. Nu trebuie să așteptăm doar ca procedurile să fie executate, ci trebuie să avem o creștere bogată, bazată pe inovare, pe rezultate mai durabile e foarte important pentru politica de coeziune, pentru că doar astfel ea poate să, poate să treacă la următorul uh, cadru uh, multianual uh, financiar în următoarea fază. Deci este foarte important să permitem o trecere cât mai rapidă pentru a putea face investițiile de care avem nevoie. Și trebuie să avem și o continuitate. Ce înseamnă acest lucru pe plan concret? trebuie să avem un fel de uh, diagnostic economic uh, constant pentru fiecare regiune în parte. Să vedem cum putem să încurajăm regiunile să fie mai proactive, nu doar să aștepte uh, să pregătească o strategie de specializare inteligentă și să încearcă să meargă pas cu pas, ci și să o facă în mod cât mai constant, să vadă acest lucru ca pe un proces și nu uh, ca pe o uh, măsură așa în două, trei uh, etape. E o chestiune foarte importantă din punctul meu de vedere. Trebuie să avem uh, o politică uh, flexibilă de călăuzire uh, și el la atitudinea Comisiei Europene, dar și a Uniunii Europene în general, să se gândească la gradul de flexibilitate pe care îl oferă. să identifice uh, nivelul de implementare pentru ca fiecare regiune să poată să-l aplice mai uh, flexibil. Și apoi să avem un uh, set de acțiuni mai coerent. Pentru că ne aflăm într-o lume care se mișcă foarte repede, tehnologiile se dezvoltă foarte repede, competitivitatea din afara Europei este tot mai puternică. Am lucrat mulți ani în China și am uh, constatat cât de rapizi sunt. Ei sunt cei care sunt uh, maestri în domeniul acestor proceduri de tip uh, fast track și trebuie să ne adaptăm și noi. Noi suntem uh, foarte buni la tehnologie, la uh, descoperiri, dar suntem mai puțin la inovare și, și mai, mai puțin performanți în ce privește această trecere de la uh, laborator la uh, viața reală. Acum câteva cuvinte despre specializarea inteligentă. Eu cred că este o invenție uh, minunată, este o invenție europeană, nu doar din mediul universitar. Uh, ea intervine și în mediul de afaceri, mulți și-au adus uh, contribuții, au inventat acest concept, dar trebuie să mergem și mai departe și dacă citiți propunerea bugetară efectuată de către comisie, se recunoaște faptul că trebuie să mergem, să facem pași înainte. Nu să continuăm ca înainte doar, ci să uh, Uh, revizuim uh, felul în care specializarea inteligentă poate continua. Din punctul meu de vedere, putem uh, trece de la o agendă concentrată pe resurse la una care se concentrează pe impact. Ce înseamnă asta? În momentul în care facem această specializare inteligentă, respectăm regulile, dar, în plus, ne concentrăm și pe impactul așteptat în diversele regiune, regiuni. Verificăm acest uh, impact. Uh, actori uh, și aici mă refer la actorii uh, publici, dar și cei privați. Uh, și cred că prin concentrarea aceasta pe impact, specializarea inteligentă ar putea fi mai eficientă. Cum anume ne putem asigura că acțiunile coerente uh, respectă nevoile companiilor. Ei, din punctul meu de vedere, lipsește în momentul de față angajamentul proactiv al autorităților regionale. Acestea nu colaborează suficient de strâns cu sectorul privat. Pe hârtie sună bine, această colaborare în practică nu funcționează prea bine. Tocmai de aceea eu sugerez potențarea autorităților regionale. Acestea trebuie să fie mai profesionale, să fie ajutate să devină mai profesioniste, să fie încurajate să-și asume riscuri, să fie încurajate să aibă ambiții pe termen lung în ceea ce privește dezvoltarea regională și să fie încurajate să aibă o uh, relație proactivă cu alte regiuni. Această cooperare între regiuni, după cum auzeam ieri, este absolut esențială. De asemenea, autoritățile regionale trebuie să înțeleagă lanțurile de valori europene, trebuie să fie deschise în fața investițiilor din alte state membre ale Uniunii Europene și deschiși investițiilor din afara Uniunii Europene. Încă un lucru subliniat nu doar de mine în raportul acesta, ci și de alții. Deci acest lucru este uh, reprezentat de investițiile orientate pe ambiție, pe misiune. Este un uh, concept din ce în ce mai important. Uh, uitați-vă, spre exemplu, la uh, Danemarca. În uh, Danemarca, uh, se vorbește tot mai mult despre îmbunătățirea sistemelor de sănătate, despre administrarea uh, publică îmbunătățită, etc., etc. E bine, dacă subiectele acestea importante sunt discutate cu uh, Uh, partenerii uh, privați, putem crea până la urmă un mediu de inovare mult mai rațional, mult mai strategic și uh, mult mai relevant pentru societate. Deci investițiile de genul acesta orientate spre atingerea unor ambiții ar putea să ajute într-adevăr la bunăstarea societății pe ansamblu. Am putea, iată, folosi uh, tehnologia pentru a atinge anumite ambiții pe termen lung. Și cred că valoarea adăugată uh, europeană ar fi uh, imensă dacă s-ar folosi la nivel european exemplele daneze, suedeze, etc. Atunci, cu siguranță, am avea cu toții de câștigat. Există o serie de exemple de abordări de genul acesta orientate pe ambiții, pe pe, misiuni care ar putea să fie uh, folosite de restul Europei. Deci conceptul acesta ar trebui să fie în prim plan și conceptul acesta practic potențează și mai mult uh, specializarea inteligentă. Și, după cum spuneam, toate acestea ar putea duce la fasonarea piețelor. Sectorul uh, privat ar putea ajuta în acest sens. Asta se întâmplă în SUA, se întâmplă în China, în special în China. Guvernul chinez uh, antrenează într-o manieră proactivă sectorul uh, privat în uh, demararea sau, sau în uh, crearea unor agende socioeconomice pe termen lung. Și iată, guvernul chinez se descurcă foarte bine din punctul acesta de vedere și noi am putea să ne descurcăm chiar mult, mult mai bine decât chinezii, pentru că avem capacitățile necesare. Încă un punct uh, important. În momentul în care ne gândim la politica de coeziune, politica regională, adeseori ne gândim la regiunea în sine. Dar ar trebui să vedem uh, regiunea aceasta ca parte integrată a Europ- uh, integrantă a Europei sau chiar a economiei globale. Dacă regiunile nu au, uh, spre exemplu, capacitatea necesară pentru a, avea, pentru a aplica conceptul uh, investițiilor orientate pe misiuni, ar putea să profite de capacitățile existente în alte regiuni, spre exemplu. Vă dădeam deja exemplul Slovaciei. Iată, un sector poate deveni primar uh, Uh, doar printr-o conectare mai bună a respectivului sector economic uh, cu alte sectoare economice din alte regiuni ale Europei. Iată, acestea sunt câteva dintre elementele tratate în raportul nostru de 69 de pagini. Sperăm că raportul nostru include măcar câteva idei interesante pentru dumneavoastră. Din punct de vedere al politicilor, uh, consider că momentul este unul uh, unul foarte propice schimbărilor. Oameni ca dumneavoastră, comisii ca a dumneavoastră, ar putea să fie mai angajate, să, să promoveze măcar câteva dintre punctele incluse în acest raport. Uh, și făcând asta, dumneavoastră ați putea schimba viitorul CFM. Vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare foarte, foarte interesantă. Urmează domnul uh, Valcar Salsiso în numele STOA. Mulțumesc, doamna președintă. E adevărat că studiul acesta se referă la o chestiune fundamentală și anume dezvoltarea tehnologiilor TIC, un element absolut esențial pentru competitivitatea europeană. Fondurile de coeziune au acțiune de implementare, de planificare la nivelul infrastructurii, atât în ceea ce privește domeniul informației și comunicării, cât și în ceea ce privește dezvoltarea uh, parcurilor științifice și tehnologice. Studiul realizat de STOA se centrează pe politica de coeziune, care a ajutat foarte mult la dezvoltarea acestor tehnologii, tocmai prin uh, strategii de specializare inteligentă, uh, prin dezvoltarea acestor centre științifice pentru a întări cooperarea între public și privat și pentru a spori investițiile și, de asemenea, prin uh, dezvoltarea pieții digitale și a creșterii economice în general. Am uh, primit uh, răspunsuri din partea acestui document care s-a hrănit din foarte multe surse. Au uh, participat aici Comisia Europeană, uh, Comitetul Economic uh, și Social, Comitetul Regiunilor, de asemenea parcurile științifice din cinci regiuni europene, din statele membre, care au redactat documente esențiale referitoare la, de exemplu, cel de-al șaptelea program cadru al UE. Studiul face o analiză istorică și logică, analizând situația actuală, realitatea din punctul de vedere al politicii de coeziune și a specializării inteligente și dificultățile uh, în calea realizării potențialului existent uh, și toate acestea urmate de recomandări pe măsură. De aceea, studiul acesta nu este doar un instrument util pentru a vedea ce s-a făcut până acum și ce trebuie îmbunătățit pe viitor, ci este un adevărat instrument care poate fi utilizat pentru viitoarele politici, mai ales dacă ținem cont de perspectiva oferită de noul CFM. Printr-un astfel de studiu putem uh, argumenta nevoia de a miza în continuare pe Uh, inovare pe parcuri științifice și tehnologice pentru a avea o economie mai competitivă, mai eficientă în Europa, uh, tocmai în domenii în care resursele sunt destul de reduse. Vreau să mulțumesc uh, pentru munca făcută la STOA și pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o astăzi. Mulțumesc! Urmează doamna Crel. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Prezentarea mi s-a a părut deosebit de interesantă. Prin urmare, voi citi uh, raportul în integritatea sa. Dar am uh, senzația că în cazul recomandărilor uh, pentru politica de coeziune ne confruntăm cu un paradox. Spuneți că e nevoie de flexibilitate, că e nevoie de proceduri accelerate și, iată, tocmai asta nu facem noi. La finele lunii mai vom uh, primi cadrul uh, uh, legal pentru perioada 2021-2028. Deci asta înseamnă că în următorul an și jumătate vom stabili un cadru juridic pentru o perioadă ulterioară. Iată, e un, un paradox aici, o contradicție, pentru că nu pot să fiu flexibil atâta timp cât stabilesc niște reguli cât se poate declare pentru o perioadă de șapte ani de zile. Uh, atâta timp cât stabilesc niște algoritmi, uh, niște priorități, uh, așa, înaintea perioadei respective. Deci cum am putea să obținem flexibilitatea aceasta din punctul dumneavoastră de vedere, regulile fiind acestea. După aceea, politica concentrată pe impact. De ceva vreme încoace vorbim despre trecerea de la finanțarea propriu-zisă la finanțarea bazată pe performanță, eficiență, etc. Dar eu, sinceră să fiu, nu înțeleg cum anume toate acestea ar putea să fie transformate sau transpuse în practică. Cum să scriu lucrurile acestea într-o, într-un regulament, așteptând ca rezultatele să fie unele anume. Ați menționat condiționalitățile ex ante, da? Haideți să, să reflectăm puțin. Comisia vine cu condiționalități ex ante pentru specializarea inteli- inteligentă. Avem uh, după aceea niște acorduri de parteneriat încheiate cu statele membre. Statele membre trebuie să stabilească niște priorități, Uh, regiunile trebuie să stabilească care sunt prioritățile lor, uh, trebuie să stabilească cum anume pot fi uh, reactive, suficient de reactive și flexibile în următorii șapte ani. Până când toate acești, toți acești pași sunt întreprinși la nivel național și regional, Uh, durează o perioadă, după aceea transferul acestor date la comisie și evaluarea acestor date uh, durează iar uh, câțiva ani, deci avem o strategie învechită în momentul în care ea este finalizată. De curând am fost uh, într-o delegație în Statele Unite ale Americii și uh, ne-am dat până la urmă seama de ce uh, americanii sunt mult mai flexibili decât noi, pentru că legislația lor este flexibilă, toată lumea poate să facă ce vrea, dar în plus nu mai există niciun fel de subvenție acordată sau finanțare acordată regiunilor, indiferent dacă regiunile au sau nu nevoie de acea, acea finanțare. Deci pur și simplu americanii au o altă mentalitate decât uh, noi și tocmai de aceea pot fi mai uh, eficienți decât uh, noi în anumite sectoare. Nu știu neapărat dacă sunt mai buni decât noi sau nu, dar iată, ei sunt mai flexibili cu siguranță. După aceea, în China e cu totul altceva, acolo cineva decide și populația se supune. nu sunt neapărat de acord cu, cu uh, aceast, acest modus operandi, da, pot să înțeleg de ce genul acesta de modus operandi generează anumite rezultate. Dar nu, acesta, nu aceasta este mentalitatea Uniunii Europene. Dacă ne gândim la cum anume trebuie să, funcționeze, uh, să funcționeze lucrurile într-o societate democratică, deci dacă ne gândim la acestea și după aceea suprapunem aceste principii democratice pe uh, concluziile dumneavoastră, ei bine, mă gândesc că nu prea se pupă una cu cealaltă, dar poate că mă puteți contrazice dumneavoastră. Mulțumim foarte mult! Poate că cineva va răspunde la aceste întrebări. Doamna Maletici. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, domnule președin, uh, profesor, pentru acest studiu excelent și pentru uh, prezentarea excelentă. Cred că, într-adevăr, trebuie să ne gândim la o nouă abordare pentru politica de coeziune. Trebuie să ne asigurăm că politica de coeziune are rezultate, dă rezultate pe teren. Întrebarea mea se referă la specializarea inteligentă în momentul de față și po poziționarea ei. Specializarea inteligentă era un fel de condiție ex ante pentru uh, uh, prioritatea tematică numărul 1 eu nu știu cât de eficient suntem în transpunerea sau aplicarea strategiilor de specializare inteligentă în momentul de față. Eu știu că strategiile au fost pregătite de multe regiuni, dar mă întreb în ce măsură aceste strategii uh, se bazează pe nevoi uh, concrete și în ce măsură aceste strategii vor fi puse la un moment dat în aplicare. Și acum venim cu, iată, un nou uh, concept care nu vreau să spun că ar fi neapărat uh, mult mai uh, uh, complex, dar cu, cu siguranță este un concept care ar duce la o, o povară suplimentară. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Avem nevoie de orientarea aceasta pe ambiții, atragerea investițiilor uh, din, mm, din exterior, uh, e nevoie de cooperare, etc., etc. Dar vreau să vă întreb dacă, ținând cont de disparitățile dintre regiunile europe, europene, am putea, deci ținând cont de această disparitate, am putea într-adevăr implementa genul acesta de concept în uh, politica de coeziune? Credeți că conceptul acesta ar putea fi aplicat uh, după 2021? Ar fi păcat să venim cu noi condiționalități ex ante care să nu poate fi uh, aplicate în, uh, în practică și care deci n-ar da rezultate? Mulțumim. Urmează doamna Breso. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vreau să-i mulțumesc domnului profesor pentru acest, uh, această prezentare și pentru acest raport deosebit de interesant. Platformele digitale pe plan regional, un subiect foarte interesant care ar trebui să fie detaliat, aș zice eu în special uh, din pricina funcțiilor pe care aceste platforme ar trebui să le preia. Este un subiect foarte interesant uh, din punctul nostru de vedere, pentru că noi colaborăm cu regiunile, lucrăm uh, pe tema coeziunii și ar fi important să vedem cum anume am putea sprijini mai bine regiunile și deci IMM-urile și alți actori. Vă mulțumesc! Următorul vorbitor. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Un raport teoretic foarte interesant. Am frunzărit acest uh, raport de 69 de pagini și îmi dau seama că uh, conceptele sunt foarte interesante. Dar în același timp trebuie să recunosc că raportul acesta mă cam lasă rece când vine vorba despre punerea în aplicare a acestor concepte. eu sunt obișnuit cu lucrurile practice, am lucrat în, uh, în domeniul investițiilor, în uh, sectorul tehnologiilor și tocmai pentru că am această formare practică, mă gândesc că nu uh, e neapărat eficient să spunem gata, vom folosi asta în politica de coeziune, vom folosi tehnologia în uh, Uh, politica aceasta de coeziune și uh, să ne așteptăm ca rezultatele să fie pe măsură. Eu nu prea văd aici, poate că nu le-am văzut eu, dar nu prea văd uh, exemple de bune practici. Exemple deja înregistrate. Nu, nu știu cum, în practică, genul acesta de concepte ar fi uh, Uh, eficientă pentru politica de coeziune. De ce? Pentru că dacă parcurile acelea științifice ar trebui, e să fie uh, încununată de succes, dacă clusterele e să, să funcționeze, atunci acestea au nevoie de personal calificat, de tehnologie și tocmai de aceea genul acesta de entități s-au uh, dezvoltat în anumite zone în care s-au regăsit uh, ingredientele potrivite. Oare putem garanta apariția acestor ingrediente peste tot în regiunile Uniunii Europene într-o perioadă de finanțare de șapte ani? Și dacă tot se vorbea despre exemplul am- american, ei bine, americanii nu uh, investesc neapărat în uh, IMM-uri ca și noi, ci americanii pun uh, mare preț pe capitalul de risc. Cred că nu de mult a fost un seminar organizat tocmai pe tema aceasta. Seminarul s-a concentrat pe ce anume trebuie să facă Uniunea Europeană pentru a promova capitalul de, sectorul capitalului de risc uh, Uh, care la rândul uh, său să sprijine uh, dezvoltarea economică europeană. E bine, suntem la început, americanii s-au achitat deja de aceste misiuni, noi abia începem să o facem, dar cine știe, poate că în timp vom ajunge la același nivel ca și americanii. Noi trebuie să fim conștienți de faptul că cei care investesc în momentul de față cei care investesc în tehnologii o fac tocmai pentru a vinde inovarea înainte ca aceasta să fi fost folosită în practică. Cam asta se întâmplă până la urmă în, în Statele Unite ale Americii. Se investește, se folosește capitalul acesta de risc pentru a se investi într-o tehnologie care, uh, odată creată, ar putea să fie vândută mai departe. Deci e, e vorba despre, despre companii care se se formează pentru a crea ceva teoretic care nu este neapărat uh, folosit în practică, dar poate fi folosit în practică. Ei bine, genul acesta de abordare, eu nu știu în ce măsură ar putea fi folosită în Uh, politica noastră de coeziune. Cred că avem nevoie de analize mult mai detaliate decât raportul acesta pentru a ne gândi în ce măsură uh, abordarea aceasta este fezabilă. Uh, s-a vorbit despre SUA și China care s-ar descurca mai bine decât Uniunea Europeană. Uh, da, o fi așa, dar să vedem de ce. Cred că asta este cel mai important. Mulțumim. Urmează domnul Rope. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că tema pe care o discutăm astăzi este una uh, presantă, importantă. Am ascultat o prezentare foarte interesantă. Iată, sunt în sentimentul antevorbitorilor mei. Și uh, sunt de acord uh, că, iată, avem un an sau poate doi pentru a ne pregăti pentru următoarea perioadă. Și munca noastră va uh, influența modul în care vom trăi uh, până în 2028. Apreciez unele dintre lucrurile scrise de autorii studiului. Trebuie să alocăm și în continuare fondurile pornind de la principii liberale sau ar trebui să avem niște mecanisme mult mai stricte de control uh, în desemnarea uh, beneficiarilor acestor fonduri. Din câte am înțeles, dumneavoastră sunteți de acord cu uh, aceste mecanisme de control mai stricte. În momentul în care vorbim despre specializare inteligentă, digitalizare, de unde să începem? Să începem cu unele proiecte complicate sau să începem uh, prin, uh, sau să începem cu construirea rețelelor în bandă largă? Dacă vom avea astfel de rețele în bandă largă, în întreaga Uniune Europeană, cine știe, am putea influența inițiativa. Mie mi se pare că suntem uh, prea înclinați uh, uh, în direcția încercărilor, tatonării terenului. Dacă ne uităm la digitalizare, la, la programele privind sănătatea, programele digitale privind uh, um, sănătatea, ei bine, există astfel de programe mai în fiecare stat uh, membru în parte, dar uh, nu e clar dacă populația e mulțumită de aceste proiecte. Poate că ar fi mai bine să ne prioritizăm, să prioritizăm investițiile. Haideți să nu investim în ceva doar pentru a afla mai târziu, prea târziu, că acel ceva a fost deja aplicat cu mult mai mult succes în alt stat. Haideți să fim mult mai atenți uh, la stabilirea priorităților. Haideți să nu ne mai lăsăm atrași de experimente în diversele regiuni. După aceea, um, caracterul proactiv al uh, regiunilor și încurajarea acestuia. Și eu am lucrat într-o regiune și cred că putem să le permitem uh, regiunilor sau să încurajăm regiunile să fie mai active, cum anume, asigurându-ne că multe dintre fondurile care ajung la orașe, la regiuni, sunt obținute din taxe, din taxe pe profit, spre exemplu, impozite pe profit. Când vorbim despre condiționalitățile ex ante, spre exemplu, haideți să permitem, spre exemplu, municipalităților care au uh, investit într-un anumit uh, proiect încununat de succes, deci haideți să le permitem acestor regiuni sau municipalități să perceapă o, o parte din uh, impozitele pe profit generate de respectivul proiect. Cu siguranță specializarea va fi în continuare promovată pe viitor. Finanțarea ar trebui să ajungă la uh, proiectele prioritare. Um, altfel, fondurile vor fi cheltuite, dar uh, noi sigur dacă fondurile vor fi bine cheltuite. Danemarca este un exemplu de sistem descentralizat. Principiul uh, subsidiarității este unul foarte important acolo și tocmai de aceea mă gândesc că prioritățile sau uh, principiile acestea ar trebui să fie incluse <laughs> și în viito- viitoarea politică de coeziune. Descentralizarea și subsidiaritatea ar trebui să fie promovate și pe viitor, pentru că doar astfel uh, comunitățile uh, locale ar fi încurajate să uh, inoveze. Domnul Von. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc și autorului pentru acest raport excelent. Aș vrea avea doar două chestiuni de comentat în acest raport. În primul rând, situația autorităților regionale și locale cred că are absolută dreptate, trebuie să facem ca autoritățile locale și regionale să se întoarce, să se întoarcă în joc ca elemente principale. Uh, nu doar să facem declarații frumoase, avem și parteneriate uh, pentru ca autoritățile locale și regionale să fie consultate și un cod de conduită. Însă, așa cum spuneam, în prea multe state membre uh, se recunoaște doar de fațadă rolul acestor autorități și cred că pe viitor uh, ar trebui să ne asigurăm că aceste autorități locale și regionale sunt implicate de adevăratele pentru proiectele de politică regională. Deci trebuie să găsim un fel în care să stimulăm statele membre să se asigure că pe viitor se va întâmpla acest lucru. De exemplu, condiționalitatea ex-ante ar putea fi utilizată pentru viitoarea rundă de finanțare de politică regională. O altă chestiune menționată în raport și de autor a, a fost uh, cel referitoare la a, uh, rezultatele obținute. În unele a, uh, domenii există un decalaj în ceea ce privește participarea IMM-urilor și cred că ar trebui să vedem cum pot fi încurajate IMM-urile și up urile de asemenea, parcurile științifice, uh, referința care a fost făcută la acestea, este una foarte bună și cred că ele pot arăta în mod clar uh, legătura care ar trebui să existe între universități și lumea academică și aceste parcuri tehnologice și de dezvoltare. Acest lucru se întâmplă în mod clar în China, dar nu numai acolo, și în uh, Europa. Există exemple foarte bune de parcuri științifice care depind sau sunt atașate pe lângă universitate. Și pe viitor, în politicile noastre, cred că ar trebui să găsim noi modalități de a întări aceste legături între universități și instituțiile academice și aceste parcuri științifice. Trebuie să sporim sinergiile pentru a crește cheltuierile în cercetare și dezvoltare și pentru a spori finanțarea în acest domeniu. Cred că sporirea sinergiilor ar fi tocmai o modalitate foarte bună pentru a ajunge la acest rezultat. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere atât de interesantă, domnule profesor Anăștat. Dacă doriți să răspundeți la întrebări și comentarii, uh, vă rog, vă dau cuvântul. Nu, nu sunt pregătit. Într-adevăr, e vorba de chestiuni foarte complexe care au fost uh, menționate și multe dintre ele au fost menționate și cu anterioritate și sunt importante în continuare. Uh, și vor întări și mai mult ceea ce facem astăzi. Probabil că este doar o scuză pentru a nu acoperi neapărat toate comentariile pe care le-ați făcut. Doamna Crel, este într-adevăr dificil să ajungem la un echilibru dacă ai o astfel de atitudine dinamică și pe de altă parte să fii mai Uh, flexibil, mai eficient în ceea ce privește dezvoltarea sau implementarea de politici. Avem instrumente pentru a controla felul în care se cheltuiesc banii contribuabililor și în următoarea intervenție uh, domnul profesor Feri tocmai va spune câteva lucruri legată de acest domeniu. E foarte important cum se utilizează banii și cât de eficient sunt utilizați în funcție de ceea ce a fost acordat între UE și regiunile respective. Acestea fiind spuse, cred că trebuie să găsim un context, un cadru mai larg și mai flexibil pentru regiuni și companii pentru că ele să fie operaționale pe deplin. Deci trebuie să le oferim mai multă deschidere, mai multă marjă de manevre. E vorba de o flexibilitate despre care vorbim cu toții pentru a fi mai a, ușor adaptabil, a, să ai o previziune mai mare asupra viitorului, să-ți asumi mai multe riscuri, să faci față uh, nesiguranței, mai atunci și atunci când e vorba de inovare, uh, e nevoie și de o partajare între sectorul public și privat, deci trebuie să ajungem la echilibrul cel mai bun și aceasta este o provocare pentru noi toți, nu doar pentru uh, uh, oamenii de știință, ci și pentru oamenii politici, să vedem cum ajungem la un sistem eficient, uh, ca în Statele Unite sau în alte părți ale lumii, unde există o mai mare libertate de mișcare pentru antreprenori, de exemplu. Și aceasta fără să renunți uh, la uh, pârghile pe care le ai și fără să le predai sectorului privat. Acest lucru este esențial pentru că altfel am ajunge la un sistem foarte rigid în care să investim foarte mult, dar de la care să nu obținem destule rezultate. V-aș mai reaminti un lucru. Sistemul uh, pe care l-am comparat eu și care este un pic mai elaborat în raport este cel din Statele Unite. Acolo uh, sistemul public este foarte activ pentru a ajuta sectorul privat și pentru a oferi bani uh, pentru schimbări de natură tehnologică. Există un stimulent foarte puternic, de exemplu, în sectorul privat, din partea Pentagonului, de exemplu, și din alte părți și foarte multe lucruri se întâmplă. Este un fel de politică industrială a lor, să spun așa, atunci când e vorba de a oferi societății și universităților, sectorului privat sau celorlalți actori de pe piața privată foarte multe fonduri pentru a putea dezvolta noi tehnologii. Și pe lângă acestea, acolo avem un sector uh, privat care face investiții enorme. Uneori e vorba de tehnologii cu dublă utilizare, pentru că atunci când uh, Guvernul Statelor Unite dă foarte mulți uh, bani, de exemplu pentru Silicon Valley sau pentru centrele de cercetare sau altele, se așteaptă ca sectorul privat să facă co-investiții și ele. Și noi în Europa nu avem un sector public care să fie atât de generos față de universități. Dar există alte modalități care să fie mai transparente, mai deschise și așa mai departe. Deci răspunsul la întrebarea doamnei Crele este că cadrul pe care îl oferim trebuie să fie foarte clar astfel încât să avem un nivel de responsabilizare foarte mare, dar să permită destulă flexibilitate și deschidere pentru sectorul privat, astfel încât cele două sectoare să lucreze mână în mână. S-au dat aici mai multe exemple, de exemplu tehnologiile medicale. Am văzut că în acest domeniu s-au întâmplat foarte multe lucruri în Europa și ne așteaptă multe lucruri bune pe viitor, dacă combinăm uh, tehnologiile digitale cu alte tipuri de tehnologii în sectorul medical, cu rezultate foarte interesante și aici Europa este un adevărat lider. În acest caz am văzut că sectorul public a fost foarte generos uh, la nivelul fondurilor oferite pentru societate, pentru universități și așa mai departe, prin uh, clastere de cooperare s-a ajuns la adevărate poveți, povești de succes în domeniul medical. Și uh, din propria mea țară, de exemplu, sectorul public a pregătit uh, drumul pentru ce se va întâmpla peste 20-30 de ani pentru a crea o piață care la ora actuală dezvoltă foarte mult sectorul privat. Danemarca este uh, un exemplu în acest sens, tocmai pentru că s-a ajuns la cooperare foarte bună între uh, sectorul uh, privat și cel public pentru oamenii cu SIDA, de exemplu, oferind sectorului uh, privat fonduri necesare pentru a dezvolta instrumentele necesare. Iată un exemplu foarte bun de cooperare între cele două. Și de asemenea și cei care protejează um, mediul de afaceri sunt importanți, deci există aici marge de manevră pentru a găsi acel cadru despre care vorbeam. Însă e vorba de un echilibru uh, foarte delicat, e nevoie de o implicare a specialiștilor uh, din mediul afacerilor și din uh, mediul academic. În ceea ce privește politică regională și posibilitatea de a găsi propriile uh, specializări. Eu cred că orașele uh, și serviciile publice din orașe trebuie să fie reformate. Tehnologia este disponibilă, însă uh, soluțiile tehnologice trebuie să fie și operaționale. Trebuie să fie operaționale din punct de vedere comercial, și e nevoie de inovări relevante din punct de vedere social. Și aici ar trebui să se coopereze la nivelul regiunilor cu resursele disponibile. Sunt uh, foarte multe uh, chestiuni care pot fi implicate în această cooperare, energie, transporturi. Toate aceste domenii sunt deschise pentru a face reforme pentru a găsi noi soluții care să fie relevante pentru cetățenii noștri. Și este extrem de interesant din punctul de vedere al mediului de afaceri, nu doar pentru Europa, ci și pentru exporturile pe care le putem face în afară. Aici oportunitățile sunt foarte mari și sunt de acord cu doamna Crel. Cred că trebuie să ajungem la mixul cel mai potrivit în ceea ce privește nevoia de control și transparență a finanțării, și, pe de altă parte, nevoia de a crea noi oportunități pentru afaceri și pentru sectorul de inovare, pentru uh, cooperarea între sectorul public și privat. Trebuie să facă mult mai multe pentru ca politica de coeziune să aibă această atitudine proactivă. Și aici uh, cred că specialiștii și dumneavoastră veți avea ocazia să lucrați și pe viitor așa cum uh, am făcut-o în cadrul STOA până acum. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult în uh, documentele electronice din ședința de astăzi. Veți găsi și linkul necesar la acest raport uh, pe care îl puteți imprima. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare și pentru dezbaterea foarte interesantă. Sunteți, bineînțeles, bineveniți și cu altă ocazie la comisia noastră. Continuăm acum cu următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de prezentarea unui alt studiu comandat de departamentul tematic B referitor la controlul și simplificarea procedurilor în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene. Studiul a fost uh, cerut de Comisia uh, Regii și Departamentul Tematic pentru Fonduri Structurale și de Investiții, obiectivul fiind acela de a evalua legătura între sistemul de control și audit și măsurile de simplificare care să reducă nivelul de complexitate în ceea ce privește uh, implementarea. Studiul va fi prezentat de uh, domnul dr. Martin Ferry, principalul cercetător de la uh, Centrul de Cercetare de Politici Europene, Universitatea Strathclyde din Regatul Unit. Am să-i dau cuvântul domnului Ferry pentru 15 minute aproximativ, după care vor avea ocazia și uh, colegii noștri să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, studiul nostru a analizat uh, legătura între două componente uh, în aceste fonduri, sistemul de control și audit și simplificarea sau măsurile de simplificare care trebuie să reducă complexitatea implementării. Am uh, dorit să expunem aceste chestiuni care țin foarte mult de performanța acestor fonduri ESI. Propunerea Comisiei a dus la îmbunătățirea nivelului de complexitate cu îmbunătățiri pentru beneficiari, inclusiv managementul financiar. Din acest punct de vedere, prezentarea mea va analiza în primul rând felul în care se controlează și se auditează aceste fonduri, beneficii și costuri și elementele de control și simplificare, după care voi trece la dezbaterea pentru după 2020. Voi încheia cu concluzii și recomandări. În ceea ce privește obiectivele și metodologia, metodologia a, a uh, combinat a, uh, o cercetare și interviuri a, uh, Uh, la birourile respective și de asemenea studii de caz uh, din uh, programele ESI din multe state din UE. Am discutat cu autoritățile de management și cu alte autorități competente. Foarte pe scurt, care sunt beneficiile și costurile care au de-a face cu acest control și audit? În primul rând, Uh, controlul și auditul au un rol esențial pentru întărirea eficienței și responsabilității în uh, modelul uh, managementului comun. Aceasta este de responsabilitatea autorităților la nivelul UE și la nivelul statelor membre. În al doilea rând, e vorba de o parte importantă din bugetul um, european și există o rată a erorii ridicată care, bineînțeles, atrage atenție. Beneficiile financiare pentru bugetul UE și importanța detectării neregulilor pentru aceste fonduri și fondurile recuperate. Există și beneficii uh, non-financiare pentru unele state membre, de exemplu s-au întărit uh, mecanismele de detectare a neregulilor și îmbunătățirea în general a implementării pentru programele operaționale. Dacă analizăm experiențele din 2007 până în 2013, putem identifica pe de o parte o serie de uh, beneficii. Comisia a utilizat uh, corecțiile financiare pentru a proteja bugetul mai mult decât în trecut, uh, măsuri uh, de prevenire, cum ar fi suspendarea sau întreruperea uh, plăților. Toate acestea au fost aplicate uh, mai devreme, mai din timp, începând cu 2014. De asemenea, îmbunătățiri în ceea ce privește sistemul de management și de control. Întregul sistem a îmbunătățit sistemul de control și de audit cu accent deosebit pe rata erorilor. Pe de altă parte, toate acestea au fost însoțite de provocări semnificative. Rata erorii pentru ESI este mult prea mare față de alte uh, uh fonduri europene și evaluarea ex post care a fost făcută după 2016 a găsit și probleme de ineficiență din cauza sporirii numărului de controle realizate, ceea ce duce la costuri suplimentare. Bineînțeles, problema uh, poverii reprezentate de uh, control reprezintă uh, un stimulent negativ pentru aceste operațiuni și uh, cu probleme pentru anumiți beneficiari potențiali. Deci trebuie să se țină cont de aceste controle și de obiectivul general uh, strategic uh, al eficienței. Nu am să intru aici în detalii, însă controlul ESI este un sistem uh, foarte complex, cu foarte mulți actori implicați, cu mai multe niveluri, uh, începând de la state membre până la nivelul UE sistemul de control pentru autoritățile statelor membre, de exemplu, autoritățile vamale sunt implicate, se fac verificări documentare pentru fiecare plată sau controle făcute la nivelul beneficiarilor, rezumate anuale și măsuri antifraudă. În ceea ce privește autoritățile, există procedurile de desemnare, verificări în ceea ce privește sistemele de uh, finanțare. Se fac și eșantioane care sunt uh, controlate și toate acestea sunt prezentate comisiei. La nivelul UE, în directoratele ESI, la nivelul uh, uh, comisiei, realizează audituri în mod constant, de asemenea Curtea de Conturi Europeană um, face un raport anual al finanțării pe care îl prezintă politic Parlamentul European și Consiliului, inclusiv uh, politica uh, de coeziune, de asemenea pentru agențiile europene și rapoarte specifice pentru anumite inițiative. Aceasta ar putea include auditul financiar sau de performanță pentru anumite rubrici sau inițiative. Am cerut în studiile de caz pe care le-am făcut să se identifice elementele cele mai complexe și din acest uh, slide puteți vedea că uh, a fost identificat ca și complexă procedura de desemnare pentru uh, ceea ce este de, țin, de avut în vedere pentru următoarea perioadă de programare. Pe de altă parte, verificările pentru fiecare plată trebuie să fie proporționale cu importanța acestora. La plățile mai mici um, problemele sunt mai reduse pentru că se face la nivel de eșantioane, iar în ceea ce privește măsurile antifraudă, există uh, un temei juridic pe baza cărora se lucrează la nivelul statelor membre. Raportarea anuală a adus uh, beneficii, dar, uh, bineînțeles, uh, a adus și presiuni suplimentare în fiecare an. Autoritățile de audit au identificat probleme pentru cooperarea cu alte autorități, bineînțeles, de exemplu, atunci când e vorba de desemnarea um, și coordonarea elementelor importante în plus, e nevoie de o capacitate semnificativă, mai ales pentru programe, programe mari și complexe. Se utilizează și o eșantionare statistică pentru a asigura uh, nivelul eficienței, însă toate acestea sunt complexe. Rapoartele anuale de audit au uh, scăzut uh, complexitatea, așa cum s-a întâmplat și în cazul anterior. Există și anumite elemente pe care le-am identificat la nivel uh, orizontal. Anumite operațiuni, prin caracteristicile lor, generează complexitate, de exemplu, instrumentele financiare și uh, programele de cooperare teritorială. Am găsit și diferențe între statele membre în ceea ce privește modelul de control utilizat. Unele state membre au un sistem descentralizat, altele nu. Unele state au mai mare stabilitate instituțională și aceasta, bineînțeles, ajută la limitarea uh, complexității. Există și capacități de management uh, foarte diferite, cu un impact uh, foarte mare în ceea ce privește posibilitatea de a realiza anumite sarcini prin outsourcing există și potențialul ca uh, statele membre să uh, adauge pe lângă cerințele europene, deci e vorba de acel gold plating. Și la nivelul UE e nevoie de mai multă claritate, coerență, de o stabilire clară a cadrului, uh, de un îndrumar și în special un îndrumar în ceea ce privește ajutoarele de stat și procedurile de achiziții publice. În 2014-2020 s-au introdus uh, mai multe măsuri, unele dintre ele au fost deja inițiate în perioada anterioară. Aici avem mai multe exemple, de exemplu auditul unic. Uh, Comisia realizează un model de audit care după aceea se implementează în statele membre. Uh, controle care sunt făcute la nivelul statelor membre. De asemenea, unități uh, uh, fixe de finanțare sau sume forfetare și toate acestea au scăzut uh, povara asupra programelor și a beneficiarilor din punctul de vedere al finanțării. Proporționalitatea este importantă prin reducerea riscurilor care duc la riscuri suplimentare și implementarea de măsuri înaintea închiderii programelor. S-au simplificat și măsurile de desemnare și s-au simplificat și instrumentele financiare și programele de cooperare teritorială între statele membre prin uh, opțiuni simplificate de costuri. Trecem acum la experiența pe care am avut-o uh, cu aceste inițiative uh, pentru perioada 2014-2020. În general, aceste inițiative sunt foarte bune, foarte bune, dar trebuie să fie ajustate. E nevoie de mai mare siguranță, uh, certitudine juridică, uh, pentru că există foarte multe acte delegate, uh, o implicare foarte mare a Comisiei. Statele membre s-au plâns, de exemplu, de rezultatele auditului, pentru că există o abordare foarte rigidă și, de asemenea, actele utilizate Uh, care sunt uh, regulamentele și care ar putea fi schimbate pe viitor. Există și uh, prevederi pentru anumite instrumente, cum ar fi, de exemplu, instrumentele financiare, care au adăugat povare suplimentare, pentru că există aranjamente suplimentare care ar trebui introduse pentru aceste instrumente. Costurile simplificate au fost utile pentru unii beneficiari, însă e nevoie de timp pentru a implementa aceste metode și pentru a le concepe. În general, multe dintre aceste inițiative, cum ar fi, de exemplu, desemnarea la nivel național sau costurile simplificate, sunt valoroase, însă trebuie să se pună și problema încrederii, a capacității și a temerii de anumite corecții pe viitor dacă uh, se greșește. Pe de altă parte, este important, într-un context mai larg, să ținem cont și de faptul că au existat și alte reforme care ad au adăugat la nivelul complexității pentru perioada 2014-2020, de exemplu, regulamentul uh, referitor la cadrul de performanță, condiționalitățile exante sau investițiile teritoriale integrate. Pe de altă parte, eforturile de simplificare sunt în curs avem exemple foarte clare la nivelul UE, cum ar fi, de exemplu, grupul de lucru la nivel înalt pentru simplificare, agenda pentru o mai bună reglementare, regulamentul omnibus, iar la nivel național avem exemple încurajatoare, uh, state membre care au reformat deja uh, cadrul legal național pentru a se alinia, alinia cu regulile europene sau care au redus uh, numărul de programe operaționale tocmai pentru a îmbunătăți simplificarea sau care au oferit o susținere țintită beneficiarilor tocmai pentru a reduce complexitatea și a spori capacitatea uh, pentru a face față chestiunilor financiare. Trecem acum la dezbaterea de după 2020 și aici cred că există mai multe elemente importante pe care trebuie să ne analizăm. În primul rând, cum putem crește flexibilitatea prin modele diferite pentru contexte diferite, de exemplu ținând cont de mărime, de capacitate, prin utilizarea mai extinsă a modelului auditului unic și uh, ținând cont de uh, potențialul de capacitate de uh, construirea încrederii. Un alt element ar fi criteriile introduse pentru a spori flexibilitatea. Și aceasta este o dezbatere în curs. O a doua întrebare, cum pot fi simplificate regulile? Armonizarea în rândul fondurilor este, bineînțeles, importantă, dar dificilă. Pe de altă parte, trebuie să se facă o diferențiere mai clară între regulile de tip hard sau soft, îndrumar, sfat, bune practici și așa mai departe. Câteva chestiuni mai concrete, mai specifice. De exemplu, rolul auditorilor de performanță mm, sau de îndeplinirea criteriilor, care au avut o importanță deosebită în perioada actuală de programare. Aceste reguli de îndeplinire a criteriilor financiare uh, sunt esențiale. Problemele legate de procedurile de desemnare pe care le-am prezentat mai devreme și care ar trebui să fie simplificate sau eventual chiar uh, eliminate. Uh, recunoașterea uh, proporționalității în uh, ceea ce privește rolul autorităților uh, locale, simplificarea auditului pentru instrumentele financiare sau pentru cooperarea teritorială, simplificarea metodelor de șantianare statistică, extinderea sistemului SCO, deci a costurilor operaționale simplificate uh, prin acte delegate care trebuie să meargă mai departe. Pe de altă parte, în studiile de caz uh, am cerut uh, părerea pentru a vedea ce trebuie făcut pe viitor. În primul rând s-a vorbit de o armonizare a regulilor, abordarea auditului unic, care ar trebui să fie extinsă, auditurile de performanță sau de îndeplinirea criteriilor sunt bune, însă, pe de altă parte, trebuie să se susțină uh, legalitatea, reglementarea și posibilitatea de construire de capacități. Eșantionarea statistică bazată pe riscuri este important că eșantionarea în sine garantează modelul de audit uh, utilizat. Și un ultim element, flexibilitatea, care a fost deja menționată în această dimineață, ar trebui să țină cont de uh, diversele tipuri de operațiuni și de diversele sectoare de activitate implicate. Și aici uh, legătura este directă cu claritatea și diferențierea între regulile stricte, uh, cele hard și cele de tip soft, bune practici, studii de caz și așa mai departe, pentru a ne asigura că uh, nu există o acumulare de documente care să fie asociată cu uh, aceste documente, deci o multiplicare a lor. În concluzie, am să prezint încă o dată care sunt uh, principalele provocări. Aceste fonduri sunt extrem de uh, eficiente în ceea ce privește erorile și neregulile, însă toate acestea ar trebui să se mențină, limitând costurile și complexitatea principii generale care ar trebui respectate și pe care le-am menționat mai devreme, uh, armonizare, stabilitate, flexibilitate, uh, ele, măsuri cât mai scurte, încredere și construirea capacității, uh, lăudarea muncii bine făcute și prezentarea la timp. Există și anumite chestiuni mai specifice care au de-a face cu procedura de desemnare, auditul unic, opțiunile de costuri simplificate, și în acest sens, de exemplu, în regulamentul ESI, Comisia a introdus acte delegate pentru a stabili uh, competențele standard pentru aceste uh, costuri uh, simplificate. Și aceasta încurajează utilizarea acestor uh, costuri operaționale uh, simplificate și au o legătură directă cu auditurilor, auditul uh, realizat pentru a identifica neregulile. Deci, după cum spuneam, e nevoie de mai multă claritate și o diferențiere foarte clară între îndrumare, deci uh, regulile de tip soft și regulile stricte de tip uh, hard. Și aici um, există o problemă cu instrumentele specifice, de exemplu instrumentele financiare sau cooperarea teritorială, iar pe de altă parte este nevoie și de o, un îndrumar, de un ghid care să susțină procesul sau agenda de simplificare. Din punctul de vedere al recomandărilor pentru instituții, instituțiile europene, pentru uh, Comisie e nevoie de o revizuire a regulamentelor, uh, de uh, continuarea muncii în cadrul diverselor inițiative, de exemplu grupul la nivel înalt, mai bună reglementare, refit, de o întărire a capacității în statele membre. De exemplu, încurajăm uh, cazurile în care uh, Comisia a cerut statelor membre să preia inițiative, cum ar fi, de exemplu, uh, costurile operaționale simplificate prin organizarea de seminarii sau altele. Pentru Curtea Europeană de Conturi e nevoie de uh, inițiative cum au fost cele recente pentru a coopera mai mult cu Comisia. Această partajare de informații este esențială și duce la o construire a încrederii. Utilizarea unor audituri coordonate cu statele membre, spuneam mai devreme că are mai multe consecințe. De exemplu, un uh, audit recent care a fost realizat uh, cu Curtea de Conturi uh, din Polonia și Curtea de Conturi Europeană, un exemplu foarte bun pentru o îmbunătățire a simplificării. Prezentarea a rapoartelor de audit a Curții de Conturi Europene în statele membre și Dincolo de acesta, este important să reiterăm aici rolul Curții Europene ca o instituție autonomă, independentă de sistemul ESI, care își dă avizul în mod independent. Pentru statele membre, care ar fi recomandările, în primul rând e vorba de revizuirea regulamentelor uh, naționale pentru a vedea dacă există un impact aici asupra uh, complexității. Vorbeam înainte de uh, gold plating, felul în care sunt implicate autoritățile naționale, de exemplu, în ceea ce privește verificarea operațiunilor financiare. De multe ori statele membre insistă să se facă o dublă verificare, deși programele au fost deja verificate odată, deci iată o muncă dublă și o sporire a complexității. E nevoie de simplificare care să se facă și prin inițiative realizate la nivelul statelor membre. Este nevoie și de o simplificare a programelor de management și de implementare, printr-o raționalizare, de exemplu, a, a implementării în general sau a autorităților implicate. Pe de altă parte, e nevoie de acțiuni de construire a capacităților care să se centreze pe beneficiari, pe organismele vizate, să se vadă dacă sistemul ESI care funcționează poate fi simplificat pentru actorii finali. Vă mulțumesc uh, pentru atenție. Thank you, thank you. Mulțumim și noi, mulțumim pentru această prezentare. Cum aș dori să dau cuvântul colegilor de la Comisia Regii, doamna Crel, aveți cuvântul. Ähm, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă. Ați abordat foarte multe aspecte de care discutăm și noi uh, la comisia noastră des. Aș avea o întrebare suplimentară. Uh, dacă deci, atunci când s-a uh, negociat uh, principiul omnibus, în iunie, dacă nu mă înșel, sperăm să votăm și la plenară și după aceea acest regulament să intre în vigoare, credeți că e o modalitate de a sprijini cele spuse de dumneavoastră, pentru că, sincer, mi-ar fi plăcut să am un răspuns mai clar în legătură cu procedura omnibus, uh, cu rezultatele sale concrete. Mm, să ne gândim la uh, ce e încă în vigoare. Trebuie să ne uităm tot timpul pe viitor și să vedem uh, ce ne oferă Comisia și în viitorul regulament. Deci cu ce schimbări vine ea și mi-ar fi plăcut să ne spuneți dacă uh, măsurile pe care le-am uh, propus noi și care figurează în regulamentul uh, Omnibus sunt bune, dacă lipsește ceva sau dacă mergem în direcția greșită chiar. Mulțumesc. Mulțumim. Doamna Maletici, vă rog. Mulțumesc și eu. Așa cum spunea doamna Crel, am discutat de mai multe ori despre simplificare, cum am putea simplifica mai mult și uh, de fiecare dată când uh, <laughs> începem să încercăm să simplificăm, uh, ajungem la sisteme și mai complexe. Dar eu sper că de data aceasta, pentru următoarea perspectivă financiară, să ajungem la un sistem care să fie puțin mai flexibil și mai simplu și mai armonizat. Și, de fapt, să conțină toate cele spuse de dumneavoastră și care figurează și în noul regulament Ați uh, vorbit despre opțiunea de cost simplificat și sunt de acord cu dumneavoastră că ar trebui să ne ocupăm mai mult de construirea capacității, capacității. Pentru că uh, auditorii europeni ne-au spus că în timpul uh, auditării fondurilor ESI, de exemplu, nivelul de neregularități uh, e foarte mic la această opțiune de cost simplificat. Câteodată este chiar uh, nulă, deci e clar că avem nevoie de o astfel de opțiune. Dacă uh, citim rapoartele auditorilor europeni de la oficiul de audit, uh, ne dăm seama că mai bine de 60% din regularități vizează, uh, de fapt, achizițiile publice. Deci este, este un mesaj foarte clar pentru noi toți. Ar trebui să creăm asistența uh, Uh, tehnică necesară, să venim cu experții la nivel de stat membru pentru a îi uh, sprijini pe uh, cei care implementează aceste fonduri, pe beneficiați să desfășoare aceste proceduri de achiziții publice, mai ales pentru proiectele mari de anvergură, mai bine. Pentru că am impresia câteodată că cu acest sistem în care fiecare beneficiu final și organism de implementare încearcă uh, Uh, să construiască capacitatea pentru achiziții publice, nu reușim, pentru că de fiecare dată uh, ajungem la un nivel uh, sporit de neregularități. Deci sper ca în noul sistem să încercăm să ajungem la uh, un nivel cât mai mic de uh, greșeli. Deci, regulile pentru subvențiile de stat, achizițiile publice sunt uh, lacunele cele mai uh, mari din sistem și că marile nereguli uh, acolo intervin. Ați mai vorbit de ceva, un aspect uh, interesant, îl reprezintă încrederea, da, într-adevăr este foarte important să ne bazăm unii pe ceilalți, să avem încredere unii în ceilalți. Nu se poate ca totdeauna de la nivel european să Um, controlăm instituțiile la nivel național și apoi ca instituțiile naționale să um, îi controleze pe beneficiarii finali. De exemplu, în ce privește entitățile private, avem o regulă respectiv să organizeze organizații publice chiar uh, în cazul în care rata de cofinanțare de la ei este de 30%, ținând cont de costurile eligibile. Și pe, datorită acestor 30% a trebuit să uh, se organizeze, să se aplice regulile de achiziții publice. <laughs> Ce facem? Îi apărăm pe ei de ei înșiși pentru că scopul lor e să uh, obțină această cofinanțare și să uh, finanțeze sau cofinanțeze proiectul respectiv în proporție de 70%. Deci cred că ar trebui să mai simplificăm regulile uh, și să avem mai multă încredere unii în ceilalți. Mulțumim! Iată care au fost întrebările care v-au fost uh, adresate din partea colegilor de la regi. Domnul Feri, aveți cuvântul. Mulțumesc! În ce privește prima întrebare legată de uh, regulamentul omnibus, cred că, pe ansamblu, vă pot spune că noi sprijinim aceste propuneri. Mă gândesc, de exemplu, la folosirea mai uh, uh, de a auditului unic și, de asemenea, sprijinul pentru uh, opțiunile simplificate. Pentru noi aceste inițiative sunt foarte importante. Ele ar trebui să fie prelungite și în perioada viitoare. Problema e că Uh, o reprezintă principiile pe care le-am menționat deja, încrederea și construirea capacității. De exemplu, uh, în mai multe situații pe care le-am uh, controlat, am constatat că există Uh, situații în care o întrebare specifică dintr-o autoritate de, din partea unei autorități de gestiune dintr-un stat membru a fost trimisă comisiei. Comisia a publicat linii directoare care au fost preluate de către alte autorități de programare din alte state membre. Au fost uh, considerate așa ca un fel de literă a legii Uh, și, de fapt, era vorba doar de recomandări care erau uh, uh, adresate unei autorități de gestiune dintr-o situație dată și astfel se acumulează hârțogăria. Pentru regulamentul omnibus, mi se pare că se încearcă uh, Uh, corectarea acestei probleme prin sisteme mai simplificate și mai uh, uh, rezonabile. Dar problema, din punctul meu de vedere, este că trebuie să existe încredere și construirea capacității între statele membre și autoritățile de programare pentru ca inițiative foarte utile să poată să fie sprijinite. În ce privește a doua întrebare, dar sunt întru totul de acord cu cele spuse de doamna deputat. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi, mulțumim pentru participare, pentru prezentarea foarte interesantă și pentru răspunsurile la întrebările noastre. Am uh, încheiat cu ordinea de zi a comisiei noastre. Mai avem uh, doar chestiuni diverse. Nu există nimic la acest punct, nu? Aș dori să vă reamintesc că următoarea reuniune va avea loc în 20 iunie. E o miercuri de la ora 9 dimineața și președinta mulțumește cu mare amabilitate și interpreților. Vă mulțumim și noi. O după amiază plăcută. Mulțumim. Suspendăm ședința.